Știm foarte bine că există concurență la nivel de mass media, atât uh, între presa internațională, națională, regională și locală, cât și între presa publică și cea privată. No translation in English. Mrs. Hannibal is lacking it. Is it? Okay. De asemenea, este foarte important ca activitatea noastră să se transforme în știri de presă, să aibă ceva interesant, spectaculos și mai ales să aibă relevanță locală pentru a putea fi preluată de presa, de mass media privată, să spunem. În toate studiile se arată foarte clar că uh, acei consumatori de presă sunt mult mai interesați de știrile locale decât de știrile naționale și foarte puțin interesați de știrile internaționale. De aceea, întrebarea mea este um, în, uh, în grija cui trebuie să fie transformarea activității Parlamentului European și a instituțiilor europene în știri de presă interesante și relevante la nivel local, nu numai regional și național. Mulțumesc. Danke. Frau Nevinalova.